Good afternoon, colleagues. Uh, we're going to make a start. Bun uh, venit, dragi colegi. Trebuie să începem. Probabil că ați observat că avem o serie de oaspeți aici la prezidiu. Mă bucur să vă spun că președinta uh, DV participă la uh, următorul punct și avem și uh, distinși parlamentari din Niger. O să prezintă imediat acest subiect, imediat, imediat ce ajungem la acest punct, dar înainte aș dori o să fac și câteva anunțuri. În primul rând, adoptarea ordinii de zi, dacă nu sunt uh, obiecții, e considerată adoptată. Avem apoi uh, o serie de anunțuri. În primul rând, profilul lingvistic, nu vom avea interpretare în daneză și în gaelică și după aceea avem și recomandările coordonatorilor pe care va trebui să le sprijinim în conformitate cu regula 205. În primul rând, recomandările cu privire la nota de reacție la reuniunea din 24 mai Uh, această notă figurează în mapele dumneavoastră la documentele de reuniune, apoi numirea raportorilor. Domnul Kins, din partea socialiștilor, a fost numit raportor pentru propunerea pentru regulament privind comercializarea și folosirea precursorilor de explozivi. Apoi Bodil Valero din partea verzilor a fost numit raportor pentru uh, acordul uh, Frontex Apoi domnul Rade a fost numit uh, raportor de la PP pentru directiva privind regulile care înlesnesc folosirea uh, informațiilor financiare și de alt tip uh, pentru a preveni și așa mai departe, deci e vorba de infracțiuni. Domnul Ungureanu de la PP a fost numit raportor pentru propunerea Consiliului, deci de decizia Consiliului cu privire la Brazilia, privind derogarea de viză pentru sejururile de scurtă durată. Uh, domnul Cezovski de la PP a fost numit uh, la avize, raportor pentru implementarea uh, prevederilor din tratat privind cooperarea strânsă. E vorba de un aviz pentru un raport din proprie inițiativă AFCO. Aș dori să știu dacă Comisia este de acord cu aceste recomandări. Se pare că da. Mai avem câteva anunțuri cu privire la actele delegate și de implementare o să vă uh, rog să aveți uh, puțină răbdare. Nu știu dacă trebuie să citesc chiar toate aceste anunțuri. Sunteți sigură? Da, O să fie cam plictisitor, spune președintele, dar trebuie să vă citesc toate aceste informații pentru că mi se spune că trebuie, deci vă rog încă o dată să fiți răbdători. În primul rând, actele de delegate și de implementare. În 25 mai, Parlamentul a primit următoarele informații. În primul rând, uh, o decizie de implementare a uh, o propunere a Comisiei cu privire la uh, sistemul de intrare-ieșire ES Apoi, o altă decizie cu privire la uh, Noua Caledonie, Polinezia franceză și alte teritorii. Uh, informațiile au fost uh, comunicate uh, în 25 uh, mai 2018 prin uh, scrisoarea pe care v-am trimis-o nu știu dacă există colegi, colegi care doresc să aducă obiecții. Dacă e așa, atunci vă rog să o transmiteți secretariatului până în 8 iunie. Apoi, în 25 mai, Parlamentul a primit următoarele, apoi o decizie de implementare din partea Comisiei cu privire la specificațiile, cu privire la uh, Uh, amprentele uh, digitale pentru verificarea biometrică. În al doilea rând, de asemenea, o decizie de implementare din partea Comisiei cu privire la uh, accesul la datele în sistemele de intrare și de ieșire. În al treilea rând, o decizie de implementare din partea Comisiei cu privire la uh, ștergerea uh, sau uh, ștergerea avansată a acestor date, apoi totuși o decizie a Comisiei cu privire la uh, serviciile uh, de cetratare a web, acestor uh, decizii, apoi uh, cerințele de performanță pentru acest sistem ES și, în fine, tot așa o decizie de implementare din partea Comisiei cu privire la uh, baza de date a sistemului de intrare și ieșire EES. Dacă sunt obiecții, vă rog să le transmiteți secretariatului până în data de 8 iunie. Mai am câteva astfel de anunțuri. În 31 mai am primit o propunere de uh, punere în aplicare a deciziei din partea Consiliului cu privire la uh, uh, panelul de selecție în conformitate cu regula 14.3 din Tratatul de Funcționare pentru parchetul european. Actul de implementare a fost transmis tuturor colegilor libe prin intermediul newsletterului. ului Apoi, în 30 mai, uh, Parlamentul European a primit proiectul de uh, decizie cu privire la evaluarea din 2017 pentru o serie de chestiuni uh, legate de achiul Schengen, sistemul de informații Schengen și apoi Uh, deci uh, uh, primirea acestor documente a fost comunicată colegilor din, în newsletterul din 1 iunie. În 30 mai, Parlamentul European a primit o, o decizie din partea Consiliului cu privire la corectarea deficiențelor identificate în evaluările din 2016 și 2017 a aplicarea acquis Schengen în Portugalia, Malta, Estonia și Suedia. Eu deja am obosit, spune președintele. Nu știu dacă a ascultat cineva. În orice caz, îi mulțumesc se pare că trebuie să citesc toate aceste informații. Uh, așa funcționează Comisia LIBE, sunt regulile noastre de funcționare. În orice caz, mulțumesc pentru atenție. Și, în fine, ajungem la punctul 3 de pe de zi. E o mare plăcere pentru mine, așa cum am spus chiar la început, să urez bun venit oaspeților noastre, mulțumesc uh, colegilor care au uh, sosit uh, la timp pentru tratarea acestui punct. Aș dori să mulțumesc în primul rând președintei Comisiei DV, doamnei Linda McKevin, mulțumesc pentru prezență la această sesiune comună cu noi. Bineînțeles, Comisia DV se ocupă de o serie de chestiuni legate de această regiune a Africii, mm, de Niger, sunt sigur că vei uh, discuta toate aceste aspecte în timpul acestei audieri. După aceea, doamna Saminu Lauli, uh, parlamentar din Niger, ne onorează cu prezența. La fel ca și domnul Agali. Bun venit amândurora. E vorba de doi parlamentari cu care ne-am întâlnit în Niger Uh, vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru a vă asigura că misiunea noastră să fie, uh, fi fost eficientă. Bun venit și domnului ambasador Mateus Paula. Mulțumesc, domnule ambasador, uh, pentru felul în care v-ați asigurat că această misiune din Niger a fost rodnică. Vom mai discuta despre deplasarea aceasta astăzi. Deci e un moment foarte important pentru Comisia Libe Această misiune ne-a permis să abordăm chestiuni legate de uh, acest statut de țară de tranziție a Nigerului. Apoi am avut și o altă vizită în Libia recent, uh, în care ne-am informat în legătură cu situația acestor țări de tranzit, uh, activitatea, cooperarea cu Organizația Internațională pentru Migrație și alte aspecte legate de migrație. Însă, așa cum am spus înainte, uh, Uh, tema predominantă pentru această regiune este, uh, o reprezintă asistența umanitară și abordarea holistică a acestei teme și de aceea avem uh, acest seminar în comun cu Comisia DEVE astăzi. Am invitat și alți vorbitori pentru dezbatere. Îi urez bun venit domnului Caseda, care reprezintă Organizația Internațională pentru Migrație doamna Anabel Roig Granion, care este șef la Uniunea Chestiuni Globale de la UNHCR, domnul Denis Havo, care este director la uh, Crucea Roșie, uh, oficiul european, și apoi uh, Sumaila Maiga Ibrahim, care este coordonator pentru Niger uh, la uh, proiectele Mețan du Mod uh, din Belgia. Bun venit uh, tuturor! Înainte de a uh, prezenta un uh, Uh, rezumat sumar al delegației noastre în Libia, care a avut loc în 20-23 de mai, 23 uh, mai, care este legată de subiectul de astăzi, aș dori să îi dau cuvântul doamnei Lina, Linda McEvan din partea Comisiei de Dezvoltare pentru o scurtă introducere. Linda, te rog, ai cuvântul. Mulțumesc uh, foarte mult, Claude. Într-adevăr, ai dreptate, e foarte important faptul că comisiile noastre cooperează strâns împreună pe toate aceste chestiuni legate de migrație și de dezvoltare, pentru că se pune tot mai mult uh, accent politic pe migrație în uh, uh, mass media de astăzi, bineînțeles și în legătura cu Italia, dar avem și tot mai multe fonduri europene care sunt investite în politicile de migrație în țările noastre partenere și deci această chestiune a, aspectelor externe de migrație, sunt, această dimensiune este tot mai importantă din punct de vedere politic. Așa cum ai spus și tu, Claude, Nigerul este un partener cheie pentru noi în Africa, este o țară care face față unor provocări imense în prezent. Sunt sigură că invitații noștri ne vor vorbi și ei despre aceste provocări. Titlul audierii noastre este cum ar trebui sau cum putem sprijini Nigerul uh, Uh, cred că am putea sprijini Nigerul prin asistență de dezvoltare pe termen lung. Uniunea Europeană este cel mai important partener uh, de dezvoltare al Nigerului. Am avut uh, revizuirea intermediară recent a Fondului European de Dezvoltare și Comisia Europeană a propus o majorare a finanțării pentru cooperarea noastră bilaterală cu 90 de milioane de euro. Inițial aveam 596 de milioane, cu cei 90 uh, de milioane ajungem la uh, 686 de milioane de euro. Toți acești bani vor ajuta guvernul să uh, deruleze politici uh, uh de dezvoltare. Știm că cei care părăsesc uh, Nigerul o fac pentru că nu au acces la condiții de bază. Noi am pus o condiție, 30% dintre banii aceștia ar trebui să meargă doar în condiții de bază un alt uh, domeniu în care UE a investit îl reprezintă fondurile uh, fiduciare, 230 de milioane de euro au ajuns la 11 proiecte din uh, Niger. Eu nu am fost în Niger, am fost recent în Uganda și am văzut felul în care banii din fondurile fiduciare sunt folosiți în Uganda, de exemplu. Din perspectivă de dezvoltare, este foarte important ca fondurile folosite să ajungă în proiecte care să îmbunătățească viața oamenilor din țările respective, dar și să amelioreze, mă gândesc la uh, migranți, nu numai să îmbunătățească viața migranților, ci a tuturor celor care fac parte din aceste comunități. Bineînțeles că pentru Parlament e foarte important controlul democratic al felului în care s-au uh, cheltuit banii și de aceea comisia noastră a creat uh, un grup uh, special de lucru care să analizeze felul în care fondurile din, de fondurile fiduciare au fost folosite. Eri Schleim uh, conduce acest grup de lucru. Mă bucur că uh, ne întâlnim și cu parteneri uh, africani. Uh, bineînțeles că e important să cooperez cu colegii de la Parlamentul European, dar e important să cooperez și cu parlamentari din țările respective. Am avut uh, la Abidjan adunarea parlamentară UE, uh, țările ACP. Ne-am întâlnit cu uh, parteneri din țările africane, de exemplu, și uh, partenerii africani ne-au rugat să discutăm împreună aceste chestiuni uh, în calitate de politicieni. Uh, sunt sigură că invitații noștri ne vor prezenta percepția lor în legătură cu ce se întâmplă în uh, țara lor și trebuie să cooperăm împreună pe aceste subiecte. În fine, uh, Claude, stimate domnule președinte, această săptămână este foarte importantă pentru politicile de dezvoltare, pentru că la Bruxelles au loc zilele europene ale dezvoltării, o conferință imensă, avem vorbitori de peste tot din întreaga lume care vor uh, discuta cu Uniunea Europeană despre politicile de cooperare și de dezvoltare. Miercuri, de exemplu, avem uh, un uh, panel special găzduit de către comisia noastră cu privire la uh, căsătoriile copiilor și avem doi miniștri din Niger care participă și la acest uh, eveniment uh, de miercuri. Deci mă bucur de faptul că astăzi avem oportunitatea să întâlnim parlamentari din Niger și sper că această cooperare, cooperare și cooperarea cu politicieni în general din Niger va continua, astfel încât să găsim, să identificăm politicile ideale pentru a aborda dezvoltarea pe termen lung a Nigerului, care ar trebui să fie prioritatea noastră comună. Mulțumesc! Mulțumim și noi, uh, Linda. Subliniez cele spuse de Linda, mai ales în legătură cu finanțare și felul în care încercăm să ne asigurăm că uh, banii sunt cheltuiți și pentru chestiunile de migrație, dar bineînțeles că avem nevoie de o abordare holistică, globală a politicilor noastre. Este foarte important acest lucru. În dezbaterea de săptămâna trecută cu privire la Libia am constatat acest lucru. Uh, colegii mi-au cerut, de fapt, să uh, facem și um, un rezumat al uh, delegației din uh, Libia. A fost o delegație ad hoc extrem de importantă pentru comisia noastră și, bineînțeles, și pentru Comisia Lindei. O să fac asta și după aceea vom trece direct la miezul dezbaterii, uh, respectiv Niger. Însă cred că este foarte important acest aspect. Am participat la această misiune ca parte a unei inițiative mai ample pentru a ne asigura că delegația Parlamentului urmează să uh, meargă la fața locului în Libia, fapt care nu s-a mai întâmplat din 2012, dacă nu mă înșel. Doamna Mogherini a spus acest lucru la dezbaterea de la plenara de săptămâna trecută, deci uh, aș dori să schițez uh, pe scurt, uh, să vă prezint ce s-a întâmplat. Am avut o vizită la Tripoli, de exemplu, cu ocazia căreia am fost uh, lăudați, am, am uh, evaluat, îmi cer scuze, uh, situația politică și uh, socială. Ne-am dat seama că înainte de alegeri uh, situația politică, dacă nu este stabilă, atunci este o chestiune foarte gravă. Uh, nu am discutat doar chestiunile de migrație, la care mă voi referi imediat, care sunt foarte evidente, însă am discutat și aspecte mai generale. Uh, în contextul uh, delegației uh, din Libia. Sigur, am discutat chestiunile legate de migrație, dar ne-am întâlnit cu vicepremier, cu ministrul de externe de la Guvernul de Unitate Națională, ne-am întâlnit și cu primarul Tuarga. Colegii care urmăresc situația din Libia știu că e un oraș cu 50.000 de locuitori, care au fost expulzați în 2011 de către milițiile Nizrata uh, și nu au reușit să se întoarcă acasă și de aceea a fost foarte interesantă întâlnirea cu această, aceste persoane. Apoi am uh, vizitat uh, și o închisoare, Tarica Sica. Condițiile de acolo sunt îngrozitoare din punctul nostru de vedere. Bineînțeles că vom putea discuta situația din uh, mediul carcerar, dar e foarte important să spunem acest lucru. Am uh, solicitat autorităților uh, libiene să ia măsuri pentru a închide treptat, dacă se poate, aceste închisori. E o chestiune care a intervenit din partea comisiei noastre și la plenara de săptămâna trecută cu privire la situația din Libia. În Tunis, uh, sigur, mai există lucruri care s-au întâmplat în Libia, dar uh, aș dori să le menționez pe scurt. Am avut la Tunis uh, dezbateri cu funcționari de rang înalt, mai ales pe marginea inițiativei prezentate de către înaltul reprezentant ONU, Salame, am uh, discutat și cu reprezentanții ONG-urile care se află, ONG-urilor care se află în Libia, nu foarte multe. Ne-am întâlnit cu Amnesty International, cu Médecins Sans Frontières uh, și care ne-au informat în legătură cu ce fac uh, la fața locului, dar și pe mare. Am revizuit planul de acțiune care are ca scop organizarea alegerilor libere și democratice la sfârșitul anului 2018. Probabil că nu va fi respectată această dată termen după cum știți, că, uh, dragi colegi, în Libia instituțiile uh, nu funcționează foarte bine, există fragmentare politică, există ciocniri și riscul de escalare este foarte uh, grav. Ne-am întâlnit, de exemplu, mm, cu omologii din Libia în care ne-am exprimat îngrijorarea. Apoi, așa cum spunea și Libia, serviciile de bază lipsesc și mai există și o chestiune suplimentară, cea a traficului de ființe umane, ceea ce a făcut ca regiunii, mai ales din sudul țării, să fie extrem de afectate. Apoi am constatat uh, uh, căile uh, de migrație atipice în Libia. Uh, ne-am dat seama că există încă uh, foarte multe arme. Cred, credem că este cea mai mare concentrare de arme și de muniții uh, la scară mondială. Și apoi în ceea ce privește coasta de frontieră, după care mă voi opri pentru că e important uh, ca colegii să fie informați. Uh, cu ocazia reuniunilor pe care le-am avut, uh, am subliniat faptul că noi sprijinim uh, fa, uh, această pază de coastă, dar cu condiția respectării drepturilor omului. Nu ne interesează doar uh, protecția uh, granițelor. Deci orice astfel de protecție trebuie să fie condiționată de măsuri pentru a îmbunătăți situația drepturilor omului, mai ales a refugiaților și migranților care se află în Libia. Ceea ce înseamnă că uh, acești grăniceri ar trebui să urmeze cursuri de formare în ce privește drepturile omului. Am avut reuniuni destul de dificile pe această temă și spun acest lucru pentru că sunt sigur că vom avea dezbateri ulterioare în uh, comisia noastră cu privire la Libia, dar doream să vă spun că am avut probleme, mai ales în ce privește întâlnirea cu grănicerii. Uh, cu câteva săptămâni în urmă am fost și în Tunisia și am avut uh, tot așa astfel de probleme. Iată ce doream să vă spun în legătură cu Libia. Vom avea o dezbatere, așa cum am spus, la o dată ulterioară, iar acum ajungem la raportul cu privire la Niger, Mm, am un raport lung, nu știu dacă ar fi mm, potrivit să-l citesc acum, eu? Sau poate ar fi mai bine să dau cuvântul colegilor care au fost în această misiune în uh, Niger. Această vizită a fost foarte interesantă, dar ce-mi doresc eu ca această uh, reuniune sau informarea noastră să fie mai succintă. Nu știu, văd că Frank este în sală, ceilalți doi colegi uh, sunt. Uh, nu doar tu, Frank, ești prezent. Bun. Nu vreau să spun că doar tu ești. Ești evident extrem de important. Dar uh, acum totul cade pe umerii tăi. Ce vă pot spune e că Frank va fi de acord cu mine și a fost și el uh, răspunzător în parte pentru o vizită care s-a transformat și sunt uh, convins că colegii parlamentari și Lidia, uh, Livia are dreptate. Deci colegii parlamentari din Niger, din Africa au o contribuție foarte importantă. Am ajuns la un program de vizită extrem de încărcat. Nu a fost așa chiar de la început, dar la asta s-a ajuns până la sfârșit. dar până la urmă ne-am întâlnit uh, cu toți uh, cei cu care trebuia să ne întâlnim, ceea ce e o adevărată performanță. Frank, aș dori să-ți dau ție cuvântul, dacă dorești uh, să ne prezinți pe scurt vizita delegației din punctul tău de vedere, după care voi interveni eu de-a lungul dezbaterii și o să Uh, dau cuvântul colegilor și poate și ceilalți colegi, cei doi colegi care au participat la de, delegație ajung și vor lua cuvântul. Cele care trebuie pe drum, dar uh, având în vedere că, de fapt, Comisia Libe mergea în Niger și nu altă uh, comisie precum AFET, Niger, având în vedere că ei sunt o țară în tranziție, au avut migrație de când există, voi, vor avea în continuare migrație, Înțelegem și am înțeles și noi după o serie de întâlniri care nu fusese bine programate de la început, dar până la urmă s-au schimbat kilometri pătrați și dacă lucrurile însă nu funcționează, vom avea un vacuum teritorial de la care și spre care se pot uh, alte grupări care, de exemplu, ar putea să pună în pericol și uh, alte categorii. Nigerul, spre deosebire stabilitate, pentru că altfel uh, riscă să colapseze întreaga regiune și să tragă după sine acest vacuum de putere și alte efecte către atât de multe comunități gazdă au dus la o presiune foarte mare și deci la o scădere a numărului de migranți foarte puternică pentru zona Sahelului pentru că considerăm că este grav. Am fost în Mauritania între timp în altă misiune Mauritania se află în Mali, în Niger, nu se aplică nici în Burkina Faso, din ce în ce mai puțin putem spune așa ceva și, și în Chad la fel. Sunt multe lucruri de făcut în Sahel, dar după părerea mea, mesc. Mulțumesc, Frank. Vom avea un raport detaliat despre Niger pe care o să vă rog să-l citiți cu toții. Vreau doar să spun câteva chestiuni cheie pe care le-am extras din vizita delegației și care decurg și din ceea ce a spus Linda și din ceea ce a spus Frank înainte. Mergând în Niger, primul lucru care te frapează este sărăcia. Poate că este a doua țară cea mai săracă din lume și este și înconjurată de țări cu probleme mali unde e război și o serie de țări care au probleme multiple. Din punct de vedere al migrației, miza în Niger este că mulți dintre ei, dintre migranți, nu ajung până în Uniunea Europeană. Este vorba de o țară care este extrem de rezistentă în ciuda provocărilor uh, aduse de sărăcie, dar uh, ea cumva are o tranziție inerentă, nu își exportă de fapt oamenii, se află în tranziție și este o țară de tranzit. În același timp e, îngrij- e înconjurată de tot felul de probleme și una din probleme este că de multe ori când oamenii sunt în tranzit sunt retrimiși înapoi. S-a întâmplat așa um, cu mulți, eu o să vă explice colegii care au fost acolo și uh, proximitatea față de Libia este și ea o problemă, proximitatea față de Burkina Faso, problema cu Boko Haram, în, care vine tot din uh, Libia. Noi ne-am întâlnit cu migranți la diferitele tabere de migranți, migranți care proveneau din toate aceste țări și Nigerul a trebuit să suporte toate aceste probleme. Linda a spus că infrastructura de bază care are legătură cu dezvoltarea este cea care e deficitară de multe ori. Nu cred că am mai fost vreodată într-o misiune în care să avem un uh, interlocutor mai uh, intens cumva în uh, problemele pe care le aveau de raportat și deputații au putut să ia cuvântul. Stabilizarea regiunii este critică, este esențială. Ne-am întâlnit cu omologi, am discutat despre ceea ce face grupul pentru Sahel, am discutat cu mulți interlocutori, dar sigur că datorită uh, UNHCR-ului, OIM-ului și altor uh, ONG-uri cu care ne-am întâlnit și care lucrează la fața locului uh, la Niger și la Agadir, uh, am reușit să aflăm mai multe. Vă rog să citiți acest raport. E vorba de o țară care nu își exportă oamenii, dar care trebuie să reziste pentru că este o regiune de tranzit. Am văzut că există persoane uh, retrimise din Nigeria, din uh, alte țări vecine. E o țară care trebuie să suporte foarte multe și m-ar interesa să știu părerea colegilor. Ceilalți doi membri ai delegației, doamna Chienghe și doamna Corața Bird, nu sunt aici. Deci o să mergem direct la domnul ambasador Matias Perler, care este aici și căruia îi mulțumesc foarte mult pentru că a fost prezent nu știu dacă colegii au mai fost prezenți în astfel de emisiuni, dar cam toți au plecat când am ajuns acolo. Ei, uh, el a reușit să îi facă pe toți să vină, inclusiv pe prim-ministru. Vă mulțumesc foarte mult pentru ușile pe care le-ați deschis, pentru faptul că, deși era foarte dificil, uh, misiunea dumneavoastră ne-ați ajutat să meargă bine. Vă dau 5 minute dacă se poate să faceți o evaluare a situației. Vă rog. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte doamnă președinte, doamnelor și domnilor. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc pentru că ați organizat această vizită a Comisiei Libe în Niger. A fost foarte importantă vizita dumneavoastră pentru parteneriatul nostru cu Nigerul. În al doilea rând vreau să vă mulțumesc și pentru că ați invitat deputați din Parlamentul nigerian care sunt și aici astăzi și aceasta arată cât de importantă este dinamica parteneriatului pe care se bazează legătura dintre Uniunea Europeană și Niger. Foarte pe scurt, aș dori să enunț uh, provocările cu care se confruntă Nigerul și să vă spun că sunt provocări foarte mari. Unele dintre ele au fost deja menționate, deci nu vreau să le extind. Dezvoltarea și securitatea. Acestea sunt două elemente cheie care țin de ceea ce se întâmplă concret în Niger. În legătură cu dezvoltarea, probabil că este cea mai săracă țară din lume, Nigerul. E o țară foarte rezistentă, dar foarte săracă care se confruntă cu cea mai înaltă copii, 6,8 copii. E vorba de o situație foarte dificilă pentru că și deci un efect pe educația țării. Securitatea alimentară este o altă problemă, o mare problemă în mijlocul unei regiuni instabile, Libia pe de-o parte, Mali și Boko Haramul uh, care e activ în sud. În ciuda acest puterea statului în această țară, cu toate serviciile pe care le implică. În acest context, Uniunea Europeană dorește să răspundă ea uh, să transferăm uh, foarte multe milioane de euro până în 2014, din 2014 până în 2020 pentru a acoperi și fondul de urgență pentru uh, migrație, pentru că avem terorism, avem migrație, avem uh, probleme de trafic de arme, trafic guvernul să îmbunătățească capacitatea prin uh, misiunea EUCAPS EUCAPSEL, care de exemplu. Dincolo de aceasta, Sud uh, în zona dinspre Cead. Boko Haramul militar nu este încă învins, dar s-au făcut multe progrese aici, iar SIPA să putem răspunde cu uh, formări profesionale și așa mai departe. Pentru migrație avem un fond de urgent. Dezmembrez rețele de traficanți. Există o economie paralelă care s-a dezvoltat cu persoane care lucrează în domeniul economiei negre. La Cam acestea sunt opțiunile pe care le avem și sigur că situația din Libia nu ajută deloc întoarcerile și pentru a facilita integrarea profesională a migranților în momentul în care se întorc. Dar și UNHCR este implicat pentru că avem o problemă. Mulțumesc foarte mult uh, dumneavoastră și delegației care a venit uh, la fața locului pentru că a contribuit foarte mult la îmbunătățirea parteneriatului cu această țară cheie uh, și a, cred că și pentru Europa a fost importantă. În același context aș înscrie și această reuniune care este foarte importantă și pentru noi și pentru partenerii noștri nigerieni. Vă mulțumesc foarte mult. Vă Mina Sali, care este președintele uh, adunării parlamentare pentru uh, a Niger... persoanelor împotriva um, fenomenului apatrizilor. Rețeaua noastră parlamentară este esențiale au fost identificate și acestea sunt puse în aplicare cu participarea tuturor actorilor vizați. Prima acțiune a rețelei este multor zile parlamentare de informare. A doua misiune, la fel de importantă a rețelei, este aceea de a, de acțiune în Niger, care se articulează pe trei axe distincte. Prima axă este dezvoltarea rețelei, a doua e justă. Nigerul nu este o țară de origine pentru migrația spre Europa. Scăpa de e, migrație ilegală și care să fie înlocuită de o migrație legală. De aceea am aflat că această misiune a regiunea DIFA. Alături de alte femei parlamentare am, ne-am întâlnit cu aceste femei, am fost în aceste tabere de refugiați, mai mult ajutor umanitar. Sunt femei și copii. Vă asigur că am fost extrem de emoționată atunci când am fost în trei tabere și într-una dintre acestea trăiesc peste 10.000 de femei. Noi acest subiect și știm că trăiesc mulți oameni în Niger, s-au sedentarizat oarecum acolo, dar în Boko Haram. E păcat că doamna Kenge nu este alături de noi. Știu că ați discutat despre asta, poate va sosi mai târziu. Acum Urez uh, bun venit lui Manu Agali, membru al Adunării Naționale a Nigerului. Dacă unii dintre noi avem uh, circumscripții dificile, pot să vă spun că și mă bucur că se află alături de noi. Mulțumesc încă o dată pentru ajutor, pentru sprijinul pe care ni l-a oferit, ca să înțelegem exact ce se întâmplă pe această rută Domnule Agali, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, pentru invitația adresată de a participa um, la această audiere în momentul în care ați făcut raportul după misiunea dumneavoastră în CIDER. Mulțumesc, uh, doamnei președinte a Comisiei uh, pentru Dezvoltare, mulțumesc ambasadorului UE în Niger, mulțumesc celor care s-au deplasat în Niger și mulțumesc celor care ne-au primit aici. Doresc să vorbesc despre Niger, Nigerul de la sfârșitul anilor 90. Atunci, Nigerul în Niger a avut loc o răscoală care s-a mm, sfârșit cu un acord de pace. Acesta a fost aplicat, dar un aspect al aplicării acordului de pace ar fi trebuit să fie re reinserția socială a foștilor luptători. Mulți dintre aceștia nu s-au reintegrat în societate și au ales să transporte migranți. Este o activitate care, care aduce mulți bani și atunci eu am lucrat în altul comisariat pentru pace. Deci, așa cum a spus domnul președinte, sunt în regiunea Gades, dar am lucrat la acest dosar al migrației încă de atunci. Atunci aveam fost luptători uh, din această rebeliune, din această răscoală, care au găsit migranți care doreau să ajungă în Europa și s-au organizat în rețea și au început să-i transporte și nimeni nu s-a preocupat de acest lucru, nu deranja pe nimeni. Apoi a avut loc o nouă rebeliune, fenomenul a continuat. Nigerul nu este o țară de origine a migrației, este țară de tranzit. Și capitala regiunii din nord, Agadez, Agadez este, este o regiune în care chiar, chiar numele Agadez înseamnă întrecere fenomenul a devenit atât de important încât astăzi, în 2015, Nigerul a adoptat o lege, legea 036-2015, care scoate în afara legii și, crimin, uh, și uh, face să fie urmărită penal activitatea, să fie faptă penală, orice activitate legată de tranzitul de uh, migranți. Noi respectăm această lege și grație guvernului Nigerului și a președintelui Sufu Mamadou al Republicii, s-a adoptat această lege în Parlamentul nigerian. Există și alte legi, cum ar fi legea privind exploatarea uh, ființelor umane. Astăzi, candidații la migrație sunt încă numeroși. Cei care doresc să i transporte sunt de asemenea numeroși dacă trebuie să facem un bilanț al aplicării legii 036-2015, putem spune că există unele vehicule care au fost sequestrate, persoane care au fost arestate și spunem că trebuie să existe un program de reintegrare pentru 5500 5600 de persoane și trebuie să salut acțiunea Uniunii Europene prin intermediul fondului fiduciar. Cred că Uniunea Europeană a finanțat multe proiecte de sensibilizare pentru a nu permite migrație ilegală. Pentru a reabilita patrimoniul orașului Agadez și pentru a sprijini reintegrarea socială a foștilor transportatori. Deci există o întreagă dinamică și locomotiva acesteia este Uniunea Europeană. Există ONG-uri, organizații internaționale care intervin pe teren și fac o treabă foarte bună. Avem Organizația Internațională a Muncii, a, a Migrației, mă scuziați, Agenția pentru Cooperare Germană, Belgiană, Luxemburgheză și din alte țări și, bineînțeles, sistemul ONU care ne ajută. Ne ajută să reintegrăm pe acești actori din, din domeniul migrației. Eu personal, dacă nu mă mai ocup de migrație, nu voi reveni în uh, Parlament, pentru că în, pentru orașul Agadez migrația este un fenomen esențial, central. Este o în economie, o serie de persoane care trebuie convinse să-și schimbe activitatea. Pentru că pentru ei aceasta este o activitate din care câștigă bani și care sprijină celelalte activități. Sunt cei care au uh, vehicule, cei care au uh, case, cei care au restaurante, cei care fac schimbul și așa mai departe. Deci, pentru a convinge toți actorii implicați, cu sprijinul Uniunii Europene, Nigerul a identificat proiectele de reintegrare, sensibilizare, dar și de aplicare a legii despre care vorbeam. Astăzi, mândria Nigerului este legea 36 um, din 2015. Toată lumea la Gades cunoaște această lege, fie că au carte, fie că nu. Și trebuie să mergem până la capăt, pentru că aplicarea acestei legi pentru a pune capăt migrației ilegale este esențială nu e, e, e necesar aspectul legat de dezvoltare, dar și aspectul uh, din raport care se referă la forțele de apărare și securitate. Se întâmplă multe lucruri în deșert. Mor oameni. Sunt abandonate femei, sunt abandonați copii. Migranți nevinovați. Aceștia sunt victime ai celor care câștigă uh, de pe urma lor, spunându-le că vor traversa deșertul fără pericol. Dar astăzi uh, deșertul este un uh, cimitir pentru mulți dintre acești candidați la, la migrație. Trebuie să existe o migrație, dar o migrație umană, legală, legătură cu care să decidem împreună ca să existe un viitor pentru acești oameni. Cred că am vorbit mult, nu știu, domnule președinte, dacă pot să mai închei sau mă opresc aici, spunând încă o dată mulțumesc. Am venit ca să spun multe aici, spun că vom continua să discutăm între noi, dar am venit în primul rând pentru a discuta cu dumneavoastră. Nigerul este o țară de tranzit, nu o țară de origine. Suntem, ținem, rezistăm, grație partenerilor noștri, în primul rând. Mulțumesc, domnule președinte. Suntem mândri să vă avem alături de noi. Mulțumesc foarte mult. Am spus că e o zi călduroasă în Belgia, dar uh, știu că nu prea are sens <laughs> pentru cineva care vine din Sahara. Dar ce să facem? Nu putem să facem mai mult de atât. Am fost foarte impresionat. Unii colegi cu siguranță vor dori să pună întrebări. Principalul centru din Agadez uh, este uh, cel al Organizației Internaționale pentru Migrație. Um, domnul Patrice Casada este specialistul regional um, pentru uh, situații de urgență și după criză și ne va face prezentarea dumnealui acum. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Să uh, aud și o să transmită mesajul colegilor că vizita la uh, Agades și vizita în aceste tabere a fost utilă, în primul rând protecția și în al doilea rând legătura între evoluțiile de securitate și uh, migrație. Din punctul nostru de vedere, deci constatăm că cu sprijinul Uniunii Europene, cu aceste acțiuni comune care au fost lansate, uh, s-a obținut acest progres. Însă se află în situații extrem de dificile Uh, și uh, care fac uh, față riscului de exploatare. Deci numărul mai mic nu înseamnă din punct pentru migrație, apoi sprijinirea persoanelor care au supraviețuit acestor condiții îngrozitoare și, bineînțeles în țări Uh, din această subregiune. Vorbim de țările COVAS, unde există uh, libertate de mișcare, deci uh, persoanele care doresc să se întoarcă acasă cu două zile înainte ca forțele de salvare să poată sosi, deci ne dăm seama că trebuie să depunem eforturi. Apoi, migranții părăsesc tot mai des Libia. Ceea ce știm e că dacă nu există căi juridice legale, Uh, va fi foarte greu să contracăm. Privește uh, evoluțiile legate de securitate și de dezvoltare, antevorbitorii au vorbit uh, deja despre Niger ca fiind o insulă de stabilitate în regiune de ființe umane, familiile care erau implicate în acest trafic au fost mai ușor de convins, dar deci am dorit să ne asigurăm că chestiunea migrației nu este exclusiv legată de problema securității sau a dezvoltării, nați în deșert uh, din Libia, din Algeria. Deci aceste persoane, dacă nu ar fi fost uh, recuperate, ar fi murit. Nu pot să mă exprim mai o... Aș să dau cuvântul doamnei Anabel Roy Granjon, care este șef al Uniunii Chestiuni Globale. Uh, bun venit! Aș dori să vă dau... Vă mulțumim pentru invitația acordată de a participa la această reuniune. Uh, în prezența colegilor din Niger. Um, sigur că fenomenul migratoriu este unul dintre provocările cu care se confruntă Nigerul, așa cum a spus uh, domnul uh, Angel. Și deci, în acest context, am dorit să vă împărtășim și punctul nostru de vedere. S-a spus deja, situația din Niger are o legătură directă cu Libia și cu contextul regional. Nigerul uh, devine un spațiu alternativ, tot mai des un spațiu alternativ de protecție, ori pentru persoanele care sunt evacuate din uh, Libia. Cu toții suntem uh, la curent cu procesul de evacuare organizat de UNHCR ca reacție la condițiile îngrozitoare de, din închisorile din Niger mai există și persoane care vin din uh, Libia și care se confruntă cu o situație foarte dificilă în țara lor de baștină, dar există și persoane care se află în Niger și care intenționează să rămână acolo și aici aș face o paranteză pentru a spune că uh, Într-adevăr, la nivel uh, global, putem spune că Nigerul este o țară de tranzit, dar este și o țară de azil, deci până la urmă o țară de destinație, din păcate pentru 60.000 de refugiați din Mali și mai bine de 100.000 de refugiați uh, din Nigeria, Nigerul e o țară de azil, dar și pentru câțiva uh, solicitanți de azil și refugiați care nu au trecut prin Libia și care au ajuns direct în Niger și care cer azil politic în uh, Niger să vedem uh, care sunt obiectivele UNHCR în această situație uh, de context migratoriu, să ne asigurăm că persoanele care au nevoie de protecție internațională beneficiază de această protecție și uh, furnizarea asistenței și a soluțiilor durabile. Nigerul își dezvoltă sistemul de azil încetișor, dar totuși există legislație, există și instituții Um, pentru a înregistra persoanele respective, pentru a furniza documentație pentru solicitanții de azil și uh, refugiați. Unele persoane spuneam că rămân în Niger, altele au acces la reinstalare în afara Nigerului. Mă gândesc că la persoanele evacuate din Libia, mai bine de o mie de persoane au fost uh, Uh, evacuate cu cooperarea uh, autorităților din uh, Niger, de la, din Tripoli sau din regiunea respectivă spre Niamey. 20-25% dintre care minori nesoțiți. 141 de persoane din aceste 1000 de persoane au fost reinstalate, deci au părăsit Nigerul în baza acordului încheiat împreună cu Nigerul și 100 de persoane refugiate au fost reinstalate dinspre uh, Niger fără să fi fost evacuate din Libia. Doream să vă ofer aceste cifre ca să vă faceți o idee. Un al doilea aspect, Agadesul, care deja, de care s-a vorbit deja, o intersecție uh, migratorie, o situație îngrijorătoare de câteva luni încoace, 2000 de persoane, uh, deci de sudanezi, uh, în marea lor majoritate refugiați, dintre care foarte mulți minori neînsoțiți și, de asemenea, uh, un număr mare de persoane victimele ale traficului și a exploatării. Din păcate, credem că această, acest număr va crește în lunile următoare, ceea ce ne îngrijorează. UNHCR uh, a uh, înființat la Agadez un birou și, de asemenea, și un centru de primire pentru grupurile cele mai vulnerabile. Bineînțeles în cooperare cu autoritățile naționale, regionale și locale și cu partenerii din uh, societatea civilă și de la Organizația Internațională pentru Migrație. Din punctul nostru de vedere, există patru provocări pentru a conchide din perspectiva UNHCR. Și deci, încă o dată, este vorba de contextul migratoriu. Nu mă refer la refugiații uh, din Mali sau din uh, Nigeria. Grupul sudanez, acestor persoane. Așa cum s-a mai spus înainte, un al doilea aspect, Agadesul, uh, da, la Agades, dar și în alte orașe, populația locală se simte uh, lezată de către această atenție acordată refugiaților și migranților din uh, țara lor. Mă gândesc mai ales la reconvertire economică, așa cum s-a spus. O a treia provocare, persoanele trimise din Algeria, așa cum a spus colegul de la OIM, tot mai numeroase, în orice caz 9.000 în prezent, Ah, deci o populație care tot așa are un efect de destabilizare asupra Gadesului. Împreună cu autoritățile din Niger încercăm, încercăm să ne asigurăm că principiul nerefulării nu este uh, uh, aplicat și deci că nimeni nu este trimis într-o țară din regiune în care nu îi se poate garanta uh, securitatea. Mulțumesc pentru atenție și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Mulțumim și noi și în fine dăm cuvântul doi uh, reprezentanți ai uh, ONG-urilor internaționale active în uh, regiune. Există foarte multe ONG-uri locale, ne-am întâlnit și cu ele, dar aș dori să dau cuvântul domnului Havo, care reprezintă Crucea Roșie, oficiul de la UE. 5 minute, vă rog. Mulțumesc foarte mult. În prezentările pe care le-am cu ceea ce Uniunea Europeană a, ar putea îmbunătăți în Niger. Voi vorbi în franceză. După cum știu și colegii din Niger, avem o prezență constantă și foarte puternică a Crucii Roșii în țară. Luna aceasta am uh, calculat că există nouă societăți naționale ale alimentația, programele de sănătate, dar și restabilirea legăturilor familiale care sunt un element de bază al Crucii Roșii. Unii din acești actori sunt prezenți deja de mult timp în uh, Niger și oferă mai ales servicii pentru migranți. Două exemple în acest sens. Din 2000, uh, servicii de sănătate, servicii de protecție socială, o formare pentru uh, prim ajutor, dar și susținere pentru uh, astfel de uh, formări la nivel local. Există un serviciu de asemenea care există de câțiva ani, care se numește Ghetto, care practic, uh, și, dar există și uh, uh, mai multe bordeluri în care, din păcate, sunt foarte multe probleme de boli transmisibile sexual, iar Crucea Roșie se implică și aici. Vorbim aici de programe pilot, deși sunt programe destul de extinse, chirurgicale. Noi nu lucrăm în, pe sistem siloz, ca să vă răspund la anumite întrebări pe care mi le-ați spus și pe care mi le-au pus colegii. O scrisoare de acord a fost semnat cu IEM-ul pentru Niger și ei trimit înapoi uh, cereri de returnare. Același lucru se întâmplă și cu Comisariatul pentru Refugiați. Acum două uh, luni am avut uh, doi colegi din British Red Cross care s-au dus în Niger și care s-a ocupat cu restabilirea legăturilor uh, familiale ale, libienilor, ale mm, libienilor care au fost expul teren trebuie să se adopteze la nevoi ca peste tot și trebuie să dezvolte din ce în ce mai multe unități mobile. Am remarcat că din ce în ce mai mulți migranți ezită să se adreseze centrelor de sănătate și de aceea există unități mobile care au fost dezvoltate uh, pe, în uh, Algeria, în Libia, dar și în fața cărora ne bucurăm să ne putem exprima astăzi. Pe de o parte, tensiunea Uniunii Europene, atenția, îmi cer scuze, Uniunii Europene față de această țară și finanțarea unor uh, programe din ce în ce mai multe și a unor proiecte din ce în ce mai numeroase a um, încețoșat cumva, de exemplu, din partea unor organizații precum Crucea Roșie, care dezvoltă servicii de sănătate și să creștem capacitățile actorilor locali desigur, de, de, din Libia a diminuat foarte mult. Aplicația legii, aplicarea legii 2015 a contribuit așadar foarte mult la diminuarea fluxului migranților către Libia și către Europa. Stimați deputați, În calitate de organizație umanitară, am vrea să spunem că aplicarea legii, chiar dacă este benefică din punct de vedere al cifrelor și a contribuit la diminuarea fluxului migranților ilegali în Agades, a avut consecințe umane pe care vrem să vi le aducem la cunoștință. într-un climat din ce în ce mai uh, represiv, am văzut o creștere a activităților polițienești împotriva migranților, ceea ce se poate vedea pe întreaga rută migratorie. Constatarea noastră se bazează pe interacțiunile pe care le-am avut cu migranții, se bazează pe discuțiile pe care le-am purtat cu ei, pentru că ei ne-au uh, relatat agresiuni verbale, agresiuni fizice, răniri, um, umiliri și alte um, astfel de fapte. În al doilea rând, legile pentru migranți sunt făcute în așa fel la Agades încât să fie considerați ca un pasager clandestin. Din ce în ce mai mulți sunt expulzați către periferia Agadesului, către periferia întregului sistem social. Avem din ce în ce mai puțin acces pentru ei la sistemele de sănătate, din ce în ce mai puțin acces la, aliment, la alimente, pentru că nu mai pot ieși să-și cumpere de mâncare de frică să fie opriți de poliție și închiși. Aceasta creează multe probleme pentru că migranții sunt împinși la periferia sistemelor de sănătate. Vedem același lucru și în ghetouri. Avem din ce ce mai puțin migranți și chiar migranții care se îmbolnăvesc și care nu pot fi tratați într-un centru din ghetou, când ni se propune un centru din uh, oraș, ei ezită să se ducă. Numai când situația e gravă, acceptă, acceptă să meargă, să fie îngrijiți într-o structură de stat din ce în ce mai mult, riscurile pentru migranții de astăzi sunt din ce în ce mai uh, ridicate. Am constatat că migranții care îndrăznesc să ajute la uh, uh, viața migranților, de multe ori îi abandonează în deșert și de multe ori uh, ei sunt lăsați la mila ce, la agravarea vulnerabilității migranților în orașul Agades și ne-am dori ca Uniunea Europeană și mai ales Parlamentul să fie cu Coster, Stetina, doamna Iaruca și altcineva mai dorește, doamna Lambert, doamna Spinelli, toată lumea dorește să vorbească foarte dat cu răbdare. Vreau să nu, să vă rog să nu vorbiți prea mult, pentru că vreau multă lume să ia cuvântul. Sunt uh, mulți colegi care ar dori să pună întrebări și să dăm colegilor din Parlamentul Nigerian și ocazia să răspundă. Vă rog, vă dau cuvântul dumneavoastră și după aceea îi dau cuvântul domnei, domnei Costa. Vă rog. Mulțumesc de a participa la această dezbatere, așa cum ați spus, cred că descrierea actualizată a situației uh, în legătură cu diferite acțiuni uh, legate de migrație, le veți găsi în documentul care se referă acest document că avem o abordare completă a migrației pe ruta central-mediteraneană, respectând drepturile omului și dreptul internațional și strânsă cooperare cu partenerii uh, din uh, Organizația Internațională pentru Migrație și în altul comisariat, ONU pentru drepturile omire, conform standardelor internaționale. Deci uh, facem aceste eforturi în paralel și vom continua să promovăm protecția drepturilor omului. În Libia. Am, uh, după cum știți din statistice, participarea noastră în Libia a făcut diferența. Știți că mulți oameni au fost returnați acasă din Libia, care au fost relocate de statele membre direct din Niger. Doresc să vorbesc și despre acțiunile din viitor în Libia și Niger. Pentru noi, în Libia va trebui să continuăm programul de relocare. Vor cu statele membre pentru a accelera eforturile de relocare și um, de tranzit, accelerând procesele de relocare în finanțarea europeană și angajamentul politic colectiv din partea Uniunii Africane, a Uniunii Europene și a Națiunilor Unite, la Task Force-ului Națiunilor Unite, înaltul comisariat ONU pentru refugiați lucrează la facilitatea de tranzit din Tripoli, care va permite evacuarea din Libia și vom continua să sprijinim financiar. Vom continua să sprijinim dezvoltarea centrelor de primire um, conform standardelor internaționale și vom căuta alternative foarte mult pentru toate informațiile pe care ni le-ați dat în legătură cu rețeaua parlamentară privind migrația și pentru a oferi oportunități economice și de ocupare. 19.000, aproape 20.000 de locuri de muncă au fost create și darea comunităților în uh, regiunea Zinder, la granița cu Nigeria, Um, pentru a lupta împotriva violenței. Avem peste 500 de beneficiari până acum care au fost formați în diverse programe de formare profesională. Deci, iată, uh, foarte concret, sprijinim economia și țările pe teren. Nu voi vorbi despre fondul fiduciar pentru că a fost deja menționat și știu că uh, nu am foarte mult timp la dispoziție, dar este foarte important, într-adevăr, să confirmăm că atunci când a condus grupul G5 pentru Sahel, Nigerul și-a asumat un rol de lider la nivel regional pentru a spori cooperarea cu țările vecine în domeniul securității și migrației. Și cu sprijinul Uniunii Europene faceți eforturi pentru a reduce uh, fluxurile de uh, migranți uh, ilegali și să sporiți protecția migranților și a refugiaților. Domnule președinte, mi-ați cerut să vorbesc puțin, așa că unele elemente au fost deja menționate de partenerii noștri în prezentări, așa că mă opresc aici și, bineînțeles, pot răspunde observațiilor și întrebărilor din sală. Vă mulțumesc pentru uh, că ați fost succintă. Cunoaștem cu toții tot ceea ce faceți. Și doamna McCavan acum uh, ne spune că avem aici și pe colegii dumneavoastră de la DG ECO uh, care pot să ofere detalii suplimentare. Are cuvântul acum domnul Costa. Vă rog, maxim două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați experți, stimați colegi, stimați reprezentanți ai Parlamentului Adunării Naționale din Niger, um, am ascultat astăzi multe rapoarte și um, constatări. Vă mulțumesc tuturor pentru prezentări. Este un lucru pozitiv faptul că Uniunea Europeană și statele sale membre sunt atât de interesate de situația din Sahel în ultima vreme, dar am dubii dacă vom reuși să ajungem la soluții durabile. Uneori am impresia că în loc să sprijine țările africane pentru a găsi soluții potrivite, Practic, nu facem decât uh, să mutăm uh, zidurile fortăreței Europa pentru a-i ține pe migranți la porțile Uniunii Europene. Vizitele recente în țările africane au fost motivate, în primul rând, de teama de migrație în țările Uniunii Europene și au avut obiectivul de a găsi anumite soluții pentru a nu permite africanilor să ajungă aici. Rezultatele acestor reuniuni sunt deseori dezastruoase când vine vorba de abordarea umanitară. Deci, din ce în ce mai mulți migranți mor de sete în desert, deșert, așa cum s-a spus. Vreau să vă amintesc că instabilitatea politică și economică mai ales în Africa subsahariană, este rezultatul direct al exploatării coloniale. Și practic resursele Africii au fost acaparate de Europa și Europa suferă în urma acestei uh, abordări astăzi. cheltuielile din, de ajutor umanitar în Niger și celelalte țări din regiune sunt uh, praf în ochi. Soluția pe care o oferim este să ascundem uh, trupurile victimelor. Uniunea Europeană împiedică libera circulație a oamenilor în zonă, chiar dacă este o practică socială și economică obișnuită. Poate domnul din Niger poate să ne vorbească puțin despre această problemă. Acest lucru contribuie și la creșterea instabilității, pentru că cauzele uh, fenomenului nu au fost rezolvate. Stabilitatea și securitatea nu pot fi aduse doar sprijinind forțele armate pot fi sprijinite doar oferind perspective tinerilor din Africa subsahariană și la un alt nivel, considerându-i pe africani ca vecinii și partenerii noștri și să, de, să, să depășim atitudinea rasistă. V-ați putea opri, spune. Aș dori ca și ceilalți colegi uh, să comenteze ceea ce ați spus. Doamna Iuroca. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, sprijin uh, analizele făcute până acum. Uh, într-adevăr, situația um, este impresionantă. Refugiații ajung în aceste țări, în Niger, o țară de, care se confruntă deja cu dificultăți noi legi. Care sunt consecințele acestei legi, dincolo de fluxurile migratorii? Spuneți că țara este stabilă De aceea, nu cetățenii Nigerului sunt cei care migrează, deci înseamnă că faceți multe, nu doar pentru săraci din țara dumneavoastră. Rezultatele foarte proaste, în ciuda intervenției Uniunii Europene. Ați vorbit despre discriminări, despre tensiunile interne între populația locală și refugiați. În calitate de antropolog, am făcut cercetări în taberele de refugiați din Europa. Spuneți că migrația Uh, și își povestesc experiențele de viață antropologilor și se creează un fel de business al migrației. Vorbesc despre corupția, despre fenomenul de corupție. Să ajutați aceste persoane, noi sosiți, oferindu-le locuri de muncă de calitate. Și amintesc cealaltă întrebare, rezultatele concrete ale aplicației noi legi. Doamna Spinelli, Europa trebuie să se țină de promisiuni. Una dintre aceste promisiuni este relocarea persoanelor, pentru că persoanele relocate au fost doar 30. Aș dori să știu de la invitații din Niger Cum se face? Pe ce bază? Pe ce temei juridic a fost uh, trimise înapoi în Libia aceste persoane? Am impresia că asistența militară este cea mai este cea de dimensiuni mai mari. În legătură fluxurile și criminalizează Uh, deloc, în mod deloc clar uh, pe cei vinovați din Nigeria aceste preocupări ale organizațiilor Crucea Roșie și Médecins du Monde. Mulțumesc. Doamna Lambert și apoi doamna Sargentini. Dragi colegi, cât mai pe scurt ca să aibă timp invitații să răspundă. După cum știți, urmează o altă audiere apoi. Right, thank you and... Mulțumesc. Am câteva întrebări pentru uh, parlamentarii din uh, Niger. Cât de implicat este Parlamentul pentru a se asigura că funcționează bine împreună, astfel încât uh, coeziunea socială de care vorbeați poliției, în mai multe locuri, de exemplu, am constatat că atunci când o parte din comunitate poliția uh, e atacată de poliție. Cuvântul, domnule președinte, știu că timpul ne presează și de deci,